îi rugăm pe colegii care vor să plece să plece în liniște pentru că trecem la explicația voturilor. Înainte de asta, vreau să anunț că vom începe cu explicațiile voturilor care nu au putut fi tratate ieri. Vom continua cu explicațiile voturilor pentru punctele votate astăzi și am primit foarte multe cereri de prezentare a unor explicații orale ale voturilor. Ședința noastră nu poate să meargă mai departe de ora 14. Deci avem o oră la dispoziție. De asemenea, orice explicații ale voturilor restante pot fi depuse în scris. Și dau cuvântul doamnei Nina Gil pentru un minut. Da, nu este nici domnul Polciac, doamna Morvai. Doamna Morvai, un minut. Mike, Mike.

și ca atare i am dat cuvântul. dumneavoastră vorbiți după, după domnul polk. domnul polk. Ano, děkuji pane předsedo ještě jednou. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. M-am bucurat foarte mult să votez pentru acest raport cu privire la politica de coeziune, pentru că cred că reacționează foarte bine la aspectele cele mai importante regionale. Politica de coeziune ar trebui să se concentreze pe susținerea regiunilor mai uh, slabe, mai puțin uh, avantajate și din punct de vedere economic și care sunt în urmă cu indicatorii economici. De asemenea, ar trebui să ne concentrăm pe regiunile care au nevoie de uh, susținerea noastră. Acesta este o absolută nevoie. Politica aceasta se va, va susține de asemenea și zonele care sunt foarte dense dar și uh, în regiunile cu nevoi speciale. Pe viitor, uh, politica regională și politica de coeziune vor trebui să se concentreze amândouă pe creșterea sustenabilă. Aceasta este esențială pentru UE și este cel mai important capitol din uh, dezvoltarea noastră regională în general, pentru că numai prin creștere durabilă putem să ne bazăm viitorul. Mulțumesc! a kohézióval kapcsolatos jelentése természetesen igennel szavazott. În ceea ce privește raportul privind coeziunea, am votat pentru, pentru acest raport, pentru că eu provin din un stat care este în urma mediei europene și este Desigur, important ca Ungaria să primească mai multe fonduri europene, fiind important de asemenea cum sunt cheltuite aceste, aceste fonduri, astfel încât uh, să se ajungă la o echilibrare a diferențelor între Occident și Est. Am simțit în ultima perioadă, chiar și înainte de a adera la Uniunea Europeană, că există un fenomen de colonizare a Estului de către Vest și în același timp am văzut că ne confruntăm cu curentul neoliberal global și uh, european, în același timp cu puterea oligarhilor care își uh, redistribuie veniturile din uh, Ungaria, Uh, proprietățile sunt vândute între acești uh, oligarhi, ne potrivim acestei proceduri și dorim ajutorul Uniunii Europene. Doamna Macovei, aveți cuvântul. Nu, nu merge mi- microfonul. Da, da, da, am spus că primele vor fi cele care sunt de ieri. Ok, renunț, mulțumesc. Și continuăm după aceea cu cele de astăzi. Renunț, mulțumesc. În regulă. Domnul Leferidge, un minut. Nu este în sală. Domnul Bogovici nu este în sală. Doamna Maletici nu este în sală. Domnul Kelly nu este în sală. Domnul Mamikis este un minut. Mulțumesc, domnule președinte. M-am bucurat să susțin uh, raportul domnului Doci pentru că cred că din experiența letonă pot spune că avem două procese în, momente de fa- în momentul de față pe de o parte, s-a menționat importanța regiunilor și acesta aplic, se aplică și la noi, regiuni care sunt din ce în ce mai puțin puternice și, pe de altă parte, programele de coeziune care vor fi importante pentru a susține viitorul acestor regiuni. Dar, momentan, tot ceea ce se întâmplă nu este suficient și nici calita, cantitatea de susținere nu este suficientă și vine prea târziu. Parlamentul cere Comisiei să uh, iasă din această situație și să contribuie la un ajutor mai complex și cred că acest raport este foarte important. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Ehm, avem acum doamna Harkin un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este un raport deosebit de important care promovează investiții și crearea de locuri de muncă în regiunile europene. Deseori, prea deseori vedem că investițiile se concentrează doar în zonele urbane și nu se ajunge la o dezvoltare echilibrată peste tot în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are nevoie de regiuni puternice și politica de coeziune este principalul instrument de care dispunem pentru a promova această coeziune teritorială. Dacă ne dorim să creăm locuri de muncă, să ajungem la creștere economică în regiuni, în zonele rurale, Trebuie să ne asigurăm că, uh, vom, că va exista un internet pe, de bandă largă și în aceste zone. Nu putem avea o economie, nu există acces la internet de mare viteză peste tot în Uniunea Europeană. Este un lucru deosebit de important. În Irlanda nu avem acces la aceste tehnologii digitale peste tot. Tocmai de aceea, concepte ca o dezvoltare rurală echilibrată nu au niciun sens până când nu asigurăm acest acces. Doamna Nina Gil nu este prezentă pane eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am votat eh, pentru acest raport cu privire la anul eh, european pentru îmbătrânire activă și sunt convins că um, persoanele în vârstă vor fi din ce în ce mai mult o parte importantă a societății noastre. Este important ca și Comisia să susțină o îmbătrânire activă, să susțină și uh, capacitățile și competențele uh, persoanelor mai în vârstă, de exemplu și participarea la viața IT și putem să susținem și familiile pentru ca ele să ajute la integrarea vârstnicilor în societate. Vedem diferențe foarte mari între statele membre în ceea ce privește uh, Um, îngrijirea și ajutorul pentru persoane vârstnice, aceasta nu se referă însă numai la beneficiile sociale, ci și la posibilitățile pe care aceste persoane mai în vârstă le au pentru ca să aibă o viață bună. Sper că acest program pentru o îmbătrânire activă să continue și sper că și uh, evaluarea raportului să nu fie finalul. Mulțumesc! Vreau să corectez ceva, vreau să anunț colegilor că în momentul de față uh, avem explicații la raportul domnului Eduard Cucan ca să știe toată lumea și îl rog acum pe domnul bogovici aveți cuvântul. A, nu. Franța? Nu, nu, nu, nu. Ah, Mr. Bogovici is not here, nu e aici. Doamna Zaborska. Doamna Zaborska, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Anul european pentru îmbătrânire activă ne arată cât de important sunt uh, oamenii în vârstă într-o societate tot mai îmbătrânită. Raportul colegului nostru Cucan discută rolul pensionarilor și a, a mamelor și uh, impactul negativ asupra vieții de familie adus de îngrijirea necesară care trebuie să fie dată uh, bătrânilor. Nu este corect ca societățile noastre să pedepsească mamele, ținând cont de faptul că prosperitatea viitoare depinde de noile generații. Și uh, mamele ar trebui să crească viitoarea uh, generație. Am sprijinit acest raport și aștept propuneri concrete. În același timp, consider că Parlamentul European, mă bucură faptul că Parlamentul European a adoptat propunerea mea, Uh, pentru a crea solidaritate între generații. Nu este. Domnul Mamikins, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Și eu uh, am uh, votat cu mare plăcere pentru raportul domnului Cucan, pentru că e vorba aici de o realitate în Uniunea Europeană. Îmbătrânirea activă este de mare actualitate și Problema solidarității este și ea foarte importantă. Până în 2050 o să avem foarte multe persoane care vor uh, avea peste 50 de ani și trebuie să schimbăm ceva în domeniul social, sănătate, în um, sistemul educațional. Înainte, o să fie, era parcă o imaginație, un vis. Acum este chiar o realitate. Oamenii trăiesc din ce în ce mai mult și muncesc din ce în ce mai mult și de aceea trebuie să ne adaptăm la această situație și acum trebuie să fim activi și să acționăm. Este nevoie de acest lucru. Din un minut. I voted in favor of am votat pentru acest uh, raport privind îmbătrânirea activă și solidaritatea între generații. Îmbătrânirea activă are o dimensiune um, de sănătate, de transport, de îngrijire pe termen lung. De asemenea, trebuie să țină seama și de sarcina impusă pe membrii uh, familiei. Însă acest raport nu se referă doar la îmbătrânirea activă, ci și la solidaritatea între generații transmis un mesaj foarte puternic în momentul în care am cerut Comisiei Europene să eh, analizeze fezabilitatea și plus valoarea unui nou instrument european, un venit minim pentru toți cetățenii europeni care trăiesc sub pragul sărăciei. Înțeleg că salariile minime ține competența statelor membre. Cu toate acestea, dacă există o plus valoare adevărată unui nou instrument, Parlamentul European ar trebui să afle acest lucru. În același timp, deplorăm situația în care uh, tipurile de joburi devin tot mai uh, nesigure, lucru care afectează în mod special tinerii. Polciac, uh, un minut. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rovněž... Mulțumesc, domnule președinte. Am votat și eu pentru raportul domnului Cucan, pentru că solidaritatea între generații este, după părerea mea, una din cele mai importante valori și una din cele mai importante opțiuni pe care putem să o alegem atunci când vrem să susținem o societate sănătoasă. Pentru ca să fim uh, conștienți de provocările cu care ne confruntăm, îmbătrânirea populației este un fapt și schimbarea demografiei de asemenea și dacă vrem să susținem familiile tinere, trebuie să susținem și seniorii și familiile mai bătrâne. Eu susțin aceste uh, familii pentru ca să poată să trăiască bine cât mai mult. Și sper să facem cu toții acest lucru, sper să se poate oferi cât mai multe servicii care să ne permită nu să ne punem în azil, la azil bă, părinții bătrâni, ci care să poată să vină acasă înapoi după ce sunt îngrijiți în timpul zilei uh, într-o instituție. Mulțumesc! Trecem acum la raportul Wim van den Kamp um, și îi dau cuvântul domnului, doamnei Lopez. Nu este în sală. Doamnei Seymour Gill. Nu este în sală. Domnului Kelly. Nu este în sală. Domnul Mamikins. Very much, Mr. President. Es eh, godātie kolēģi, es atbalstīju šo. Vă mulțumesc, domnule președinte am fost de acord cu acest raport. Mie mi se pare că această temă este deosebit de importantă în secolul 21. Obiectivele cărții albe privind transportul sunt uh, strategice, astfel încât să ajungem la uh, modalități uh, funcționale de transport în Europa. Doar așa vom putea ține pasul cu fenomenul globalizării și vom putea răspunde provocărilor aduse de acest fenomen. Am votat pentru acest raport și pentru că Parlamentul European cere Comisiei Europene să ia măsuri concrete pentru a promova această viziune și pentru a sprijini rețelele de transport. Lundgren nu este în sală. Trecem acum la raportul vozemberg ehm, și dau cuvântul doamnei Șoidrova. Un minut. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș dori să spun că am votat pentru raportul Vozenberg, pentru că cred că raportorul a făcut un raport foarte bun și sunt absolut de acord cu conținutul acestui raport. Vorbim de multe ori despre egalitatea de gen, dar în practică vedem că această egalitate nu este de multe ori realitate. Stereotipurile sunt în continuare cele care ghidează acțiunile unora și femeile nu sunt uh, majoritare și nici măcar uh, echitabil repartizate în domeniul, domeniul științei, de exemplu. Acest raport încearcă să înlăture barierele invizibile care nu permit femeilor să își dezvășoare o carieră bună. Noi vrem să se poată împăca viața profesională cu cea privată, mai ales în domeniul științei. Există multe măsuri care ar putea să permită femeilor să se întoarcă la viața lor profesională fără să piardă și uh, toate avantajele pe care le au. Mulțumesc pentru un raport. Uh, doamna Jintnanska nu este în sală. Doamna Forența. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport, pentru că consider că acest text ne permite să ne gândim la tot ceea ce este în continuare foarte grav, adică un fel de acoperiș de cristal în cariera femeilor oameni de știință. Cunosc din experiență personală, pentru că am fost cercetătoare pe termen de, cu contract pe durată determinată și știu despre ce este vorba aici. Cred că Uniunea are dovad, eh, datoria să înlăcăture obstacole de acest tip, obstacole care sunt datorate, de fapt, discriminării de gen și care arată cât de mult discriminarea de gen influențează în continuare situația din universități. Cred, de asemenea, că trebuie să spunem foarte clar că procesul de însărăcire a eh, carierelor eh, în universitate și în academie a lovit mai ales femeile și cred că trebuie să schimbăm această situație radical, că trebuie să acționeze Uniunea radical pentru ca să nu se mai practice această discriminare și pentru ca să putem finanța mai mult universitățile publice. Cred că acesta este un instrument important pentru a putea lupta împotriva discriminărilor de gen. Mulțumesc! Vă spun că și eu am fost cercetător. Acum doamna Nina Gil. Nu este. Doamna Parker nu este. Harkin. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru acest raport în ceea ce privește carierele femeilor în știință și în universități. În special vreau să mă refer la situația din Irlanda, unde Tribunalul pentru Egalitate a decis în decembrie anul trecut că, în cazul Michelle în cazul Michel și Skevington, aceasta a fost discriminată în ceea ce privește procesul său de promovare. Și nu este singurul caz uh, din Irlanda care de- demonstrează discriminarea de gen în universitățile din Irlanda. În 2009, doar 10% din posturile academice de nivel înalt erau deținute de femei. După Malta, uh, Irlanda are cel mai scăzut grad de prezență în posturi înalte ale femeilor în educație. S-au înregistrat progrese, dar acestea nu sunt suficiente. De aceea salut acest raport pentru a rezolva dezechilibrele de gen. Uh, de gen trebuie să se aloce buget uh, în funcție de gen și uh, planuri anuale de egalitate de gen ca și ca condiție támogattam a nők és a kutatás és az egyetemek eh, témáját. Mulțumesc, domnule președinte. Am sprijinit acest eh, raport referitor la cariera femeilor în lumea academică și la universități. De ce? Aș putea să vă dau un exemplu șocant. Astăzi, în Uniunea Europeană, și situația nu este diferită din acest punct de vedere în Ungaria, mai mult dintre jumătatea dintre cei care termină facultate sunt femei, de fapt mai mult de 59%, când vine vorba de posturile de decane a unor, uh, unor facul- facultăți, uh, cred că doar 10% dintre acești decani sunt femei, un procent și mai redus în Ungaria. De asemenea, când vine vorba de numărul doctoranzilor și a femeilor care au obținut un doctorat, din păcate, foarte multe dintre aceste femei renunță la o carieră academică după ce obțin diploma de doctorat, de obicei datorită nașterii unui copil. Însă nu este un lucru normal. Nu este normal să avem uh, atât de puține femei în posturile de conducere din universități. Cred că ar trebui să vedem care sunt cauzele acestei probleme și lansez un apel a celor care suferă de această problemă. Este. Äh, Büchner. <clears throat> Da, bineînțeles că un tratament egal și o valorizare egală a celor două genuri este un lucru central. Nimeni nu poate să se opună acestei axiome, însă prin cele două rapoarte, Rodriguez și Vozenberg, nu se atinge acest obiectiv, pentru că un studiu universitar în domeniul științelor naturale, de exemplu, nu este un lucru pe care îl poți decide pentru că se face publicitate pentru el. Un astfel de studiu este muncă grea, nu este o plimbărică și ușoară și nu este decât pentru persoane care au talent pentru așa ceva. Vedem aceasta și la cota de absenteism și de abandon al studiului. Există o cotă foarte mică de absolvenți și este nevoie de un angajament puternic pe care cu siguranță nu pot să-l facă cei care sunt convins că uh, reclama pentru aceste studii este bună. O diplomă universitară înseamnă un timp foarte mult investit și bani foarte mult investiți și de aceea mi se pare că aceste două rapoarte sunt absolut irresponsabile pentru ce, și este ceva care nu ajută tânările femei. Mersi. <coughs> Uh, doamna Petir. Gospodine predsjedniče, ja sam podržala ovo izvješće. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea acestui raport pentru că este evident că după multă vorbărie referitoare la egalitatea de șanse între bărbați și femei, nu am progresat deloc. Femeile se confruntă cu obstacole în viața lor cotidiană, încearcă să le depășească, cu toate acestea au impresia că au o valoare mai mică decât a cea a bărbaților și nu reușesc să promoveze în uh, mediul de afaceri, chiar dacă sunt la fel de valoroase ca bărbații. Și este vorba de obstacole create de întreaga societate. Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în puteri pentru a încuraja femeile, în primul rând, să își consolideze încrederea în sine, că pot să reușească atât în viața familială cât și în cea profesională, chiar dacă ocupă Uh, posturi de manager. Trebuie să ne asigurăm că există o egalitate de plată între uh, bărbați și femei, mm, egalitate de oportunități, însă cred că trebuie să schimbăm percepția în primul rând. Trecem acum la, la propunerile de rezoluție, migrația și refugiații în... Ah, scuzați-mă. Raportul Liliana Rodriguez și Uh, doamna von Storch este aici? Nu este. Doamna Șoidorova. Mihaela. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Bohužel... Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte. Din păcate, raportul uh, cu privire la educația femeilor în Uniunea Europeană nu a fost unul pe care am putut să-l susțin, deși titlul pare foarte bun. Uh, în raportul ca atare există foarte multe probleme. Acestea sunt câteodată în conflict indirect cu tratatele Uniunii Europene, pentru că încalcă dreptul la educație, de exemplu, în ceea ce privește educația uh, sexuală sau, deși conține câteva uh, elemente interesante, nu aduce soluții pragmatice noi. Bineînțeles că orice persoană rațională consideră că femeile sunt egale cu bărbații, dar de asemenea consideră și că oportunitățile pentru ei sunt diferite. Știm că o educație sănătoasă este o bază pentru o societate sănătoasă. Știm că trebuie îmbunătățite multe lucruri în educația femeilor și fe fetelor, dar nu pe această cale. Stimata colegă, propune, de exemplu, să se introducă educație obligatorie sexuală la școală, care este, de fapt, în competența statelor membre programa și sunt foarte bucuroasă că aceasta este o hârtie, un document neobligatoriu pentru ca să nu accepte statele membre automat. Na Jitnanska este în sală? Nu. Doamna Forență. Grație, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am M-am bucurat de, de votarea acestui raport pentru că și eu l-am susținut și l-am susținut pentru că aici în plenara Parlamentului am putut să asistăm la o mistificare împotriva celor, acelor principii care sunt definite în uh, teoria genului în educația de gen. Cred că această teroare este un salt înapoi în evul mediu și sunt foarte bucuroasă că acest raport a fost adoptat, mai ales pentru că ne va permite să evităm să cădem înapoi în evul mediu. Cred că uh, Educația de gen, educația afectivă, educația sexuală în școli este foarte importantă și trebuie să fie o parte integrantă a politicii Uniunii împotriva discriminărilor de gen, împotriva sexismului, împotriva transfobiei și homofobiei. Deci sunt foarte bucuroasă de uh, acest raport și sper ca studiile de gen să poată să fie implementate și în toate instituțiile Uniunii Europene. Mulțumesc! Doamna Nina Gil, nu este doamna parker nu este doamna morvai a plecat uh, doamna zborsk un minut. pán predseda. Hlasovala som proti tejto správe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestui raport, pentru că eu cred că fiecare familie are, drept, are, are libertatea de a-și alege modul de trai, de a alege ce model prima copiilor, astfel încât uh, nu trebuie să uităm de rolul primordial care revine părinților. Este un drept ancorat în uh, Carta Drepturilor Fundamentale, în Carta Drepturilor uh, Copiilor. Pentru aceste teme, pentru uh, egalitatea între sexe, nu avem încă, uh, pentru aceste teme nu dispunem de definiții universal acceptate. În ceea ce privește identitatea, identitățile sexuale la care se referă acest ra- raport, acestea nu au uh, nicio legătură cu realitatea, este vorba pur și simplu de un construct ideologic și nu au ce căuta în uh, programa obligatorie pentru copiii noștri. Doamna Harkin. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport în legătură cu fetele în educație ar trebui să fie relevant pentru noi toți. Nu am uh, uitat-o pe Malala Yousafzai și discursul său de aici în legătură cu felul în care fetele sunt încurajate prin educație. Uh, și capacitate. În acest, acest raport uh, cerem ca Uniunea Europeană să adere la Convenția de la Istanbul și ca statele membre să o ratifice. De asemenea, ca Uniunea și statele membre să lucreze împreună pentru egalitatea de gen în relațiile externe ale Uniunii. Mă bucur uh, să susțin uh, educația sexuală în funcție de vârstă și încurajez statele membre să facă educația sexuală obligatorie în uh, ciclul primar și secundar. Știu că este o competență a statelor membre, dar este uh, părerea mea. În funcție de vârstă, bineînțeles, majoritatea tinerilor au acces la internet cu toate avantajele și dezavantajele. Ei trebuie să aibă informații corespunzătoare vârstei lor. Dacă nu, atunci nu au uh, nu pot să înțeleagă ceea ce văd și uh, aud. Ehm, domnul buchner a plecat ehm, hm? doamna petir gospodine predsjednie ja smatram da je. mulumesc domnule președinte. eu cred că adoptarea acestui raport este o rușine pentru democraie i statul de drept și am votat împotriva acestui raport. Astfel de ideologie ar fi trebuit să fie încă parte a trecutului și socialiștii vor să le impună, se pare, împotriva tuturor încearcă să plaseze această problemă chiar în contextul protecției copiilor, dar de fapt raportul acesta nu mai dă părinților dreptul de a-și educa copiii cum doresc și să, oamenilor să-și creeze o carieră cum doresc. Trebuie să ne gândim ce mai urmează acum și dacă deputații în Parlamentul European știu oare care sunt pozițiile și, vot, și părerile votanților. Eu am votat împotriva raportului, este împotriva Europei pe care eu o consider importantă și cred că în continuare trebuie să susținem o Europa care va fi întotdeauna prin valorile umane. Astăzi și prima este migrația și refugiații în Europa și am să-i dau cuvântul doamnei Forența, care nu mai este, domnul Pospișil. pane předsedající já jsem u této zprávy byl. domnule președinte am votat împotriva acestui raport pentru că din punctul meu de vedere el se bazează pe o idee greșită, considerând că Europa poate rezolva criza refugiaților adoptând un sistem de cote impus de Comisia Europeană, cu cote calculate într-o, într-un mod uh, netransparent. Eu cred că refugiații ar trebui să poată să meargă în statul pe care și l-au ales și statul respectiv trebuie să decidă dacă acceptă sau nu acești imigranți. Ar trebui să-i sprijinim din punct de vedere financiar pe imigranți, însă o asemenea soluție administrativă sub forma unor cote obligatorii nu va contribui la rezolvarea situației Um, aceste, această impresie este tot mai puternică, mai ales în țara din care provin eu, în Cehia, și um, se pierde tot mai mult încrederea în același timp în viabilitatea spațiului Schengen. Deci Europa are nevoie de o altă politică. E, hola. Bună ziua! Am decis să susțin acest raport pentru că în definitiv, uh, s-a acceptat un amendament al nostru uh, cu exemplul uh, orașelor refugiu care au început să devină, să apară în Spania și sperăm să fie un exemplu pentru restul Europei. Acolo unde nu au ajuns guvernele și statele, până la urmă Oamenii, cetățenii, au fost cei care au construit primul cordon de ajutor umanitar pentru a răspunde la criza refugiaților la care asistăm acum. Este fundamental. Ieri Juncker spunea cuvinte mari în legătură cu refugiații și despre solidaritatea Europei. Însă problema este că dacă cuvintele, dacă nu sunt susținute prin fapte, sunt duse de vânt. Și în final, singurul lucru care rămâne sunt gardurile și uh, zidurile. Europa nu poate să construiască ziduri din ce în ce mai mari. Avem nevoie de politici concrete, reale, de jos în sus, pentru a susține venirea acestor refugiați, pentru o Europa diferită. Vă mulțumesc. Mm. Doamna Ștanoca. President. Also, I will... Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție. Cred că acest text este extrem de frumos, dar din păcate nu are rădăcină se spune că faptul că vin foarte mulți migranți care vin în Europa este un rezultat, acesta este un rezultat al conflictelor în afara Europei și a încălcării drepturilor omului acolo, dar această instabilitate regională are altă cauză. Unde este cauza acesteia? Este clar că rezoluția nu aduce răspunsul la această întrebare. Foarte mulți dintre cei care au devenit miniștri sau care au devenit președinți de partid au creat, de fapt, această instabilitate în Irak, Afganistan și Siria și acum sunt aici, în acest hemiciclu. Deci acum uh, vor să nu mai își, uh, să paseze responsabilitatea pe umerii contribuabililor. Trebuie să fim umani, cu siguranță, în uh, atitudinea noastră față de refugiați, dar uh, acești politicieni neresponsabili nu merită umanitate față de ei. Mulțumesc. Uh, doamna Harkin. Thank you, Chair. I supported this... Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut această rezoluție în legătură cu migranții și refugiații din Europa. Este un răspuns uh, la un dezastru umanitar major. Nu putem să întoarcem spatele acestor uh, solicitanți de azil și Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție coerent, coerentă. Am crezut că criza financiară a fost un test pentru Europa și așa a fost, dar această criză a migrației este un test și mai mare. Putem să acționăm împreună cu umanitate. Am, uh, am aplaudat propunerea Papei Francis ca fiecare parohie să primească o familie și salut ONG-urile și cetățenii care uh, îi primesc pe refugiați. Însă, pe termen mediu, trebuie să stabilim rute sigure către Uniunea Europeană. Poate uh, un pașaport albastru uh, și trebuie să returnăm imigranții economici pentru a descuraja traficanții. Trebuie să lucrăm cu ONU pentru a susține taberele din nordul Africii și pentru a stabili zone sigure acolo. So. Elnök úr, köszönöm a szót! o migrație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția referitoare la imigrație demonstrează că Uniunea Europeană este incapabilă să rezolve această criză a refugiaților. De fapt, dacă este să analizăm această rezoluție și declarațiile unor șefi de stat, vedem că, de fapt, S-a ajuns la o invitație deschisă adresată imigranților, pentru că nu este vorba de refugiați, ci de imigranți ilegali. Acum în număr de sute de mii, însă în curând în număr de uh, milioane. În Ungaria s-au, s-au înregistrat deja numere mari de treceri ilegale a frontierelor și guvernul maghiar este împiedicat în acțiunile sale de regulamente depășite la care ar trebui să renunțăm, pentru că doar așa am putea păstra integritatea spațiului zonei Schengen. Trebuie să ținem cont de aspectele umanitare, însă, în același timp, nu ar trebui să pierdem din vedere acest principiu fundamental. President, mijiet li mietu ġo Lampedusa u għadna bizzejiet paroli u Mijiet mietu fil-Mediterran u għadna. Nu este interpretare din Malteza. Mi Tajlan u mijiet ta' tfal bħaw li l-barajnix ritratti tagħhom u għadna. Am văzut ceea ce s-a întâmplat în Lampedusa. Sunt unii care încă mai mor și uh, auzim doar cuvinte și cuvinte. Ieri l-am ascultat pe domnul Juncker și l-am și spunem foarte multe lucruri, dar femeile și copiii care mor, care se luptă pentru a fugi de războaie și de persecuție. Uh, asta se întâmplă chiar acum. Până la urmă, Uniunea Europeană pare să fie uh, golită de valorile sale. Avem nevoie de o politică comună de azil și de migrație pentru ca Europa să ajute persoanele ca și noi care au nevoie de această demnitate, au dreptul la o demnitate umană. Trebuie să ținem cont de dimensiunea statelor care îi primesc pe acești refugiați. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Uniunea Europeană are nevoie de un mecanism mai amplu pentru rezolvarea acestei probleme. Problema migrației este actuală și va rămâne de actualitate. Avem nevoie de măsuri paralele, avem nevoie și uh, de măsuri în politica migrației și în politica de azil. Uniunea Europeană se dezvoltă într-o manieră stranie. Combaterea crizelor este întotdeauna de actualitate și dacă nu există astfel de crize, atunci e foarte dificil să te pui de acord. Avem nevoie de reforme foarte mari și asta este ceea ce putem spune despre criza financiară, dar și despre criza migrațiilor. Dacă nu vom avea o politică comună de migrație și de azil, nu vom putea avansa. Nu avem timp, trebuie să acționăm și cred că trebuie să susținem asta. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Propunerea Comisiei Europene de a avea cotă pentru refugiați nu este sustenabilă din motive morale sau practice din punct de vedere moral. Cei care sunt, au ajuns în Uniunea Europeană nu sunt cei care ar avea cel mai mult nevoie de acest lucru. Dacă am dorit să preluăm refugiați uh, sirieni, i-am luat pe cei care trăiesc în taberele de, uh, de refugiați și uh, prin atitudinea noastră de acum, de fapt, promovăm activitatea traficanților de refugiați. În plus, motivele practice. Nu putem avea cote și libertatea de circulație a cetățenilor în același timp, pentru că mai devreme sau mai târziu, persoanele respective vor primi uh, documente care le vor permite să uh, circule liber în, în Uniunea Europeană. Schengen, zona Schengen, ca și Uniunea Europeană, nu funcționează, vedem, decât atunci când lucrurile merg foarte bine. Și acest lucru ne uh, demonstrează că viziunea Uniunii Europeană uh, nu poate funcționa. Doamna Morvai nu mai este. Șoid doamna Șoidrova. Děkuji, vážený pane předsedo. Tut... Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Din nou, nu am putut susține acest raport pentru că, din nou, conține recomandări sau cerințe sau oricum vreți să le spuneți, care țin de cote obligatorii pentru relocarea migranților și a refugiaților. Acest model, ni se spune, trebuie să devină soluția standard la toate problemele și, după părerea mea, aceasta este o chestiune inacceptabilă. Statele membre vor trebui mereu să aibă opțiunea de a se pune de acord voluntar uh, unul cu celălalt pe baza posibilităților existente. Nu poate să li se dicteze câți refugiați să ia chiar și Republica Cehă acceptă acum refugiați. Este responsabilitatea noastră de asemenea să fim solidari și este responsabilitatea noastră să arătăm solidaritate față de cetățenii noștri. Folosirea cotelor nu este o opțiune și mă bucur că și Comisia Europeană vine în fine cu alte soluții de mai uh, securiza mai bine frontierele externe ale Uniunii Europene, în timp ce dorește să ajute și refugiaților la rădăcina problemelor, creând condiții mai sigure în țările care trebuie să devină mai sigure. Cred că aceasta este o soluție vitală. Este domnul Coburn Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Nimeni uh, nu poate rămâne nemișcat în fața imaginii unui copil mort pe plajă. Așadar, uh, săptămâna aceasta cu toții am, au făcut declarații, însă trebuie să găsim soluții practice la această problemă. Dacă nu încercăm să oprim migrația, majoritatea dintre care este acestea fiind economică, vom cauza mai multă migrație și mai multe morți. De ce nu plătesc statele din Golf uh, pentru tabere bune pentru concetățenii lor, pentru că aceștia să poată să se întoarcă acasă odată ce acest război va fi, se va fi încheiat. Uh, Astfel, oamenii ajung în bărci de cauciuc cu care încearcă să traverseze Mediterana. Mie îmi pasă de drepturile omului ale acestor migranți, însă îmi pasă și despre drepturile omului ale cetățenilor mei care au dreptul la locuri de muncă și Orientul Mijlociu trebuie să contribuie fondurile necesare. Uh, domnul Wolf Vă mulțumesc, domnule președinte. Orice ființă umană are dreptul la viață, la adăpost, la haină. Fiecare ființă umană are dreptul de a avea libertatea de circulație și de a rezida în cadrul frontierelor propriului stat. Orice persoană ar trebui să poată imigra și să, se, să aibă reședința într-un alt stat. Și faptul că are cetățenia unui stat membru nu îl uh, deprivează de faptul că face parte din familia oamenilor în general și cred că ar trebui să ținem cont de aceste principii în încercarea de a rezolva această criză a refugiaților. Cei care au votat pentru această moțiune de rezoluție au uh, cerut uh, cote pentru acești refugiați, cote impuse de câțiva puțini nu s-a ținut cont de impactul asupra rezidenților Uniunii Europene, de resursele de care dispunem, de problemele internaționale și cred că ar trebui și au, au atras atenția asupra rasismului și xenofobismului celor care au opinii diferite. Uh, trecem acum la uh, rezoluția votată astăzi, rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Domnul Pospișil? Nu este. Domnul Balzo, Nu? Este. Scuzați-mă. Elnök úr, köszönöm a szót. Az Európai Unió... Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană joacă un rol activ în procesul de pace din Orientul Mijlociu și sunt de acord cu acest efort, atât pentru Israel cât și pentru Palestina Există multe măsuri de luat pentru ca să se ajungă la pace, însă lipsesc câteva puncte din această rezoluție. Uniunea Europeană ar trebui să ceară sfârșitul domniei ISIS, de exemplu, în uh, Cisjordania și ar trebui să se lupte pentru împotriva pedețelor colective. Ar trebui să ceară și ca toți cei care sunt în închisori să fie liberați și uh, trebuie să condamne violențele împotriva celor care trăiesc în uh, lăcașurile construite. Această rezoluție este într-adevăr un pas înainte față de alte documente care au fost adoptate, dar n-am putut vota pentru. Domnul Mamikins. Ah, paldies, kungs. Um, mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană sprijină soluția bazată pe două state, care este singura posibilitate de a asigura pacea și de a pune capăt uh, războiului. Fiecare stat trebuie să-și recunoască dreptul de a exista în frontierele din 1967. Ierusalimul trebuie să fie un oraș uh, pentru ambele popoare, dar așa vom ajunge la un uh, viitor stabil în zona respectivă. Din păcate, Israelul și Palestina par să nu-și dorească să continue negocierile și aș dori să sprijin rolul doamnei Mogherini, care încearcă să dea un uh, involt uh, procesului de pace și negocierilor pentru pace. Trebuie să recunosc că sunt foarte îngrijorat de faptul că populiștii se referă la acest uh, nou concept două state și două popoare. human, Hannan, domnule vicepreședinte, cu toții fiind uh, oameni, estimăm că suntem în centrul evenimentelor. Considerăm că criza migrației este responsabilitatea noastră, nu a, nu a lui Assad și așa mai departe. Și uh, Credem că criza din Orientul Mijlociu este cumva a noastră să o rezolvăm, însă adevărul este că abilitatea, influența noastră este limitată. Nu este zero, dar este limitată. Cei de acolo trebuie să găsească o soluție și se apropie de o soluție. De fapt, și unul dintre lucrurile pe care sunt de acord este să facă schimb de terenuri ceea ce este și este o greșeală ca Uniunea Europeană cu acest raport să vină și să presupună că granițele din 1967 vor fi rezultatul final. Nu aducem cele două părți mai aproape una de cealaltă. Uh, însă nu este întotdeauna responsabilitatea noastră să acționăm. Doamna Morvai nu, nu este, doamna Petir nu este nici domnia sa. Trecem acum la rezoluția privind situația din Belarus. Domnul pospil nu este. Domnul Mamikins. Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Relația dintre Uniunea Europeană și Belarus s-a îmbunătățit în ultima vreme. Vreau să menționez două puncte pozitive aici. Acestea se regăsesc și în rezoluție. E vorba de eliberarea prizonierilor politici și este vorba și de reacția față de ceea ce se întâmplă în Ucraina de Est. Sper ca situația să evolueze pozitiv. Câteodată însă, în relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus, pare că este toamnă, primăvară și după aia iarnă din nou. În momentul de față e primăvară, dar sunt foarte îngrijorat că poate o să vină și iarna în curând. M-aș bucura dacă ar exista o relație durabilă și uh, o relație prosperă. Bineînțeles că multe depind de Belarus, însă haideți să ne uităm și, dragi colegi, la ceea ce mai trebuie noi să facem, pentru că și aceasta este important. Hannan mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că Belarusul a ales o altă direcție, așa cum s-a întâmplat și în Ucraina și în Rusia. Se folose, folosind o terminologie din uh, secolului XIX, există un conflict între rusofili și cei care doresc să occidentalizeze aceste uh, state. Și Belarusul a ales această cale înspre autocrație, înspre control central și nu uh, înspre autonomie și libertate. Și, din nou, ar trebui să acceptăm uh, faptul că nu putem influența tot, uh, tot ceea ce se întâmplă pe această planetă. <clears throat> Doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut această rezoluție pe Belarus, dar vreau să vă explic un vot, votul pe amendamentul 1. Acest amendament exprimă preocupări în legătură cu uh, Uh, construirea unei noi centrale nucleare și cerea Belarusului să oprească acest, acest proiect până la efectuarea unei evaluări de mediu. Subscriu că fiecare stat are dreptul fundamental să decidă sursele de uh, energie, însă aici există două pro- probleme. Nu le cerem să se oprească, vrem doar o evaluare independentă. În al doilea rând, construirea unui reactor nuclear are implicații uh, globale, nu este ca și niște eoliene. Reactoarele nucleare pot avea impact în afara granițelor și de aceea am susținut acest amendament. Eu v-aș fi rugat să rămâneți în picioare. I would have asked you to stand because now... Ați fi putut rămâne în picioare pentru că acum trecem mai departe la raportul Veronica Lope Fontanie și primul vorbitor este chiar doamna Harkin. Vă rog. Am votat pentru acest raport cu privire la antreprenoriat social și inovare socială, pentru că jumătate din eforturile noastre, deci jumătate din persoanele ocupate sunt, lucrează în IMM-uri și întreprinderile sociale contribuie nu numai la ocupare, ci și la incluziunea socială, la dezvoltarea regională și locală, dar și la protecția mediului. Cu toate acestea, eu cred că întreprinderile sociale au nevoie de susținere mai bună am, am văzut că există foarte, am exclus persoanele care sunt, întreprinderile care au foarte multe profituri, dar trebuie tot timpul să ne uităm și la aceste întreprinderi care de multe ori trebuie să facă parte din programele de reformă naționale. De multe ori, după cum s-a spus, trebuie să facem un apel la adresa statelor membre pentru ca să implementeze directiva achizițiilor publice, pentru că acestea conțin criterii sociale care garantează promovarea inovării sociale și includerii sociale și de asemenea să existe și contracte pentru a putea accelera ocuparea pentru persoane cele mai dezavantajate pe piața muncii. De asemenea, statele membre trebuie să instaureze ghișetele unice pentru ca să poată să permită întreprinderilor sociale să acceseze fonduri europene. Mulțumesc! Paldies, uh, președinte! Žēl Latvijā tā saucamā sociālā ekonomika, kad uzņēmuma sociālā. Vă mulțumesc, domnule președinte. În Letonia, societățile, întreprinderile sociale nu funcționează foarte bine. Nu există o definiție foarte clară a acestui concept, antreprenoriatului social, cel puțin nu, nu se regăsește această definiție în legislația noastră, este cu atât mai important ca aceste societăți să fie sprijinite de Comisia Europeană. Ele pot fi susținute în model, prin modalități diferite. În Letonia, funcționarii publici nu cunosc aceste lucruri foarte bine și ar fi logic să cerem Comisiei Europene să dea dovadă de mai, de mai multă inițiativă pentru a sprijini mai multe asemenea întreprinderi sociale, astfel încât să creăm platforme comune just left. Mrs. Morvai. Domnul Hanen tocmai a plecat și doamna Morvai nu mai este. Doamna Petir, nici ea. Așadar, trecem la ultimul raport. Martina Dlabaiova și îi dau cuvântul doamnei Harkin. Domn... Doamna Harkin, da, îmi cer scuze. Waving, not drowning. Chair. Nu nimic, domnule președinte. Am susținut acest uh, raport foarte constructiv și uh, larg uh, în legătură cu calificările și potrivirea lor cu oportunitățile de lucru. Este foarte necesar în economia actuală să creăm Uh, aptitudini pentru uh, locurile de muncă disponibile. Trebuie să anticipăm aptitudinile necesare în viitor. Uh, trebuie să găsim o legătură între educație și ocupare. Trebuie să susținem mobilitatea și spiritul antreprenorial. În plus, trebuie să susținem IMM-urile și micro-întreprinderile printr-o gândire la nivel detaliat și mă bucur că Parlamentul a votat în acest sens astăzi. Este o problemă transversală. Acest raport spune că trebuie să susținem grupurile dezavantajate, marginalizate, persoanele cu dizabilități, muncitori tineri sau în vârstă, în accesul la muncă decentă. He votat în contra de Am votat împotriva acestui raport pentru că oferă soluții vechi care știm deja că nu funcționează generează doar instabilitate, insecuritate, sărăcie a muncii. Atunci când vorbim despre mobilitate, asta înseamnă migrație, înseamnă că din ce în ce mai mulți oameni trebuie să își abandoneze statul pentru totdeauna. Asta este oare soluția? Poate aceasta să fie soluția definitivă împotriva șomajului? Ca regiunile cele mai afectate de criză să-și piardă chiar capitalul uman care a costat atât de mult? Când vorbim despre flexibilitate, vorbim despre um, o locuri de muncă temporare, precare. Problema nu este că cetățenii și cetățenele nu sunt suficient de flexibili, că nu ar fi suficient de formați, că nu ar fi capabili să fie angajați. Problema este că distrugem uh, ocuparea, distrugem investițiile publice. Avem nevoie de o schimbare radicală în politicile economice ale Uniunii. Amikins. Dragi colegi, njemu să Europe sărășditu Dragi colegi, situația demografică în Europa este foarte complicată, societatea îmbătrânește și Trebuie să încercăm să avem o societate mai productivă din acest punct de vedere. Trebuie să se facă reforme, trebuie să creăm noi locuri de muncă, mobilitatea trebuie să fie și ea promovată și alte măsuri trebuie să fie luate. Eu susțin acest raport. Când vorbim despre piața muncii, trebuie să ne gândim însă și care sunt locurile noi de muncă care trebuie dezvoltate, care sunt noile locuri de muncă și noile servicii de care avem nevoie în Europa și cum va arăta viitorul nostru. Și atunci când vom ști acest lucru, vom putea să avem în domeniul social, al transportului și altelor o armonizare. Trebuie îmbunătățit dialogul social și Parlamentul European trebuie să ceară și comisii să facă la fel. Mulțumim. Domnul Șogor Ceaba nu e aici. Domnul Hannan nu e doamna morvai nu este. cu aceasta am încheiat mulțumesc colegilor. procesul verbal al acestei reuniuni va fi înaintat parlamentului spre aprobare la începutul viitoarei sale reuniuni și dacă nu sunt obiecții voi transmite de îndată rezoluțiile adoptate în cadrul ședinței de astăzi persoanelor și organismelor menționate în rezoluție. cu aceasta închidem discuția. mulțumim.